Welcome. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colege, dragi colegi, îmi cer scuze pentru întârziere. Știți că mi se întâmplă destul de rar, însă îmi promisesem să am o scurtă intervenție la conferința primarilor, iar antevorbitorii mei uh, au reușit ca dintr-o intervenție de 5 minute să aibă o alocuțiune mai lungă și nu am avut ce face. Trecem acum la votul pe care l-am amânat azi dimineață. Este vorba de rezoluția de care discutasem și dacă nu există observații, putem trece direct la vot. Procedăm uh, la vot electronic. Vom proceda la vot electronic și cei Claude, te rog. Da, doar aș dori să mă asigur. Cei care uh, împărtășesc opinia mea, a domnului Svoboda și a domnului Rubic, votează pentru rezoluție. Așadar, încă o dată, cine este în favoarea uh, acestei moțiuni de rezoluție, votează da, cine este împotrivă, votează nu. E natura lucrurilor. Așadar, votul e deschis, iar cei dintre dumneavoastră fără cartelă vor fi adăugați ulterior. Votul e deschis. Votul este închis. Niederlande sunt noch nicht dabei. Votul este închis. Țările de jos încă n-au reușit. Also, We must cancel it and do it once again. I don't know why. Trebuie să-l anulăm votul și să-l reluăm încă o dată. Așadar, votul este deschis. Un vot pe prea în plus. La fel ca întotdeauna. Votul este închis acum. Așadar se respinge cu majoritatea voturilor. Trebuie să mai adăugăm însă votul celor fără cartelă. Așadar, 20 pentru 23 împotrivă, așadar se respinge rezoluția. Mulțumesc. Trecem acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Permiteți-mi să-l salut uh, pe comisarul nostru pentru energie cu mult entuziasm. Ne propusesem ca după alegerea comisarului să discutăm și programul de lucru. Mă bucur că sunteți aici și fără a ne mai pierde în alte observații, vă voi da cuvântul. Stimate domnule președinte, stimate doamne și domni deputați. Mă bucur să pot fi aici prima dată după audierea de la începutul anului. În ultimele săptămâni am avut câteva întâlniri bilaterale cu membrii din comisia dumneavoastră și cu anumite grupuri politice. Au fost uh, observații pertinente și binevenite și cei cu care încă nu am avut ocazia să mă întâlnesc, uh, acestor așadar vreau să le adresez invitația să o facă când doresc, pentru că ne dorim o colaborare pe bază de parteneriat Așadar, vă fac această propunere de dialog uh, tuturor. Pentru întreaga comisie, tema energiei se află ca prioritate pe agenda. <clears throat> Acest lucru este dovedit prin agenda EU 2020 de discuțiile portate de comisie cu alte guverne, printre altele și summitul de la Peking de săptămâna trecută, unde s-a discutat și de protejarea climei și propunerile noastre au fost binevenite. Comisia se ocupă, bineînțeles, și de alte chestiuni, cum ar fi Nabucco sau semnale clare în ceea ce privește automobilele electrice, încercăm, pe de altă parte, să găsim o nouă utilizare pentru fondurile necheltuite din uh, fondul destinat uh, redresării economice. Activități pe termen lung, strategia 2020, dar și planul de acțiune în domeniul energetic la care voi reveni și de asemenea și foaia de parcurs 2050 uh, unde vă adresez invitația să veniți cu propuneri, cu recomandări, pentru că pe termen lung siguranța aprovizionării va avea o importanță centrală în următoarele decenii. Puncte cheie pentru mine rămân dezvoltarea infrastructurilor conectate și trecerea la o economie cu emisii de carbon reduse, dar și diversificarea surselor de aprovizionare și a infrastructurilor care în momentul de față creează încă dependențe. Permiteți-mi pe scurt să schițez câteva sarcini pe care ni le propunem și anume punerea în aplicare a legislației existente în domeniul pieței interne. În opinia mea, piața internă în ceea ce privește energia electrică și gazele naturale se află pe calea cea bună, dar în continuare în ceea ce privește produsele energetice pe piața internă, suntem departe de obiectivul pe care ni l-am propus. Apoi este vorba de crearea unor condiții cadru pentru finanțarea și operarea de noi infrastructuri în domeniul sistemelor energetice. Aici trebuie să <clears throat> dăm dovadă și de solidaritate și iar electricitatea, curentul electric va rămâne în continuare o temă centrală și dumneavoastră va trebui să decideți împreună cu noi dacă după acest program special care a luat naștere acum în timpul crizei, așadar dacă va avea loc o dezvoltare a infrastructurilor energetice existente bazată pe solidaritatea între state și pe includerea energiilor regenerabile în acest sistem. parcurile offshore din uh, Marea Nordului nu vor fi posibile sau nu ar avea sens fără extinderea capacităților existente în rețelele uh, europene. De aceea, în primul rând, uh, deținătorii sau proprietarii uh, rețelelor vor avea principala răspundere dar și agențiile de reglementare vor avea o importanță crescută, iar uh, ESA, care își va intra în atribuție în martie uh, luna următoare, va avea un rol integrator. Sigur că avem multe speranțe legate de această agenție, dar nu exclud posibilitatea ca această agenție să aibă nevoie de o extindere a competențelor. Așa cum în momentul de față se discută de un uh, spațiu unic uh, european în domeniul aviației și acest lucru este acceptat. La fel, poate vom putea vorbi și în domeniul energiei de ceva similar. Pentru că trebuie să consolidăm infrastructura și acolo unde poate din motive economice investițiile nu ar fi rezonabile, dar sunt absolut necesare pentru a reduce dependența noastră energetică. Apoi aș dori să mă mai refer și la promovarea obiectivelor 2020 în domeniul energiilor regenerabile. La nivel um, european vreau să dăm impulsuri uh, noi acestor uh, energii regenerabile, dorim să punem uh, un accent mai mare asupra siguranței producției energetice în centrale nucleare, la fel și deșeurile din uh, uh producția de energie electrică în centrale atomice Uh, trebuie să fie stocate în condiții sigure și aici avem în pregătire un document. De asemenea, este vorba și de extinderea parteneriatului între țări și uh, asigurarea traseelor. Nabucco este un exemplu în acest sens. Aș dori să apelez și în special la deputații din acele state membre prin care urmează să treacă uh, Uh, Nabucco. Văd cum uh, anumite state membre acum uh, încearcă să dezvolte South Stream. Și aici trebuie să spun că multe Orice rețea suplimentară aduce o siguranță uh, sporită, dar uh, este valabil și în cazul Nord Stream, dar doar Nabucco ne oferă și accesul la noi resurse. Și acum nu vreau neapărat să aprofundez acest subiect, dar uh, doar dacă dăm uh, dovadă de solidaritate aici, vom putea să ajungem la o decizie cu Nabucco în cursul acestui an. Consumatorii, bineînțeles, au nevoie de o siguranță a aprovizionării uh, cu energie la prețuri uh, rezonabile. În acest sens, angajamentul nostru. Pentru a face față acestei misiuni avem nevoie de o politică energetică care să se bazeze pe un nou plan de acțiune. Noul plan de acțiune în domeniul energiei stabilește o foaie de parcurs uh, pentru 2050, pentru decarbonizarea societății. În mod conștient, am ales o planificare uh, pe termen mai lung și, bineînțeles, aici sunt uh, binevenite și contribuțiile și ideile dumneavoastră. Noul plan de acțiune își dorește să fie un instrument practic pe termen mediu care să ne ofere posibilitatea atingerii obiectivelor uh, 2020 și uh, o monitorizare a proiectelor în derulare. Acest plan de acțiune în domeniul energiei urmează să creoneze <clears throat> măsuri la nivelul întregii Europe și să garanteze că obiectivele pot fi atinse și trebuie să fie atinse în beneficiul uh, Uh, cetățenilor europene. Această strategie va cuprinde măsuri la nivel uh, european și național, dar și la nivel local. Aici uh, permiteți-mi să mă refer și la conferința primarilor care are loc în aceste zile, tot aici la Bruxelles, ceea ce arată că Europa a ajuns uh, și la uh, nivel local, în special în ceea ce privește acest domeniu al energiei. Pentru a atinge aceste deziderate, aș dori ca toți factorii interesați să-și poată aduce, aducă contribuția. Vom face așadar o trecere în, uh, revistă, iar planul de acțiune programat vi vom transmite mâine, uh, document care va fi și baza Consiliului din mai. Noi ne dorim o evaluare uh, critică a celor măsuri uh, care au fost propuse prin primul plan de acțiune în domeniul energiei, dar și ce nu s-a atins și să determinăm, să stabilim unde este nevoie de măsuri suplimentare. vor fi enumerate mai multe priorități și și se vor sublinia acele domenii de acțiune prioritare pentru garantarea atingerii obiectivelor 20-20. Și în ceea ce privește finanțarea și aici mă refer pe de o parte la cercetarea în domeniul energetic, dar și programe energetice pentru partenerii noștri, dar și cofinanțare în ceea ce privește infrastructura energetică. Și sigur că Aici uh, se va deschide probabil și o dezbatere în ceea ce privește perioada următoare sau legislatura următoare și, bineînțeles, aștept cu interes și observațiile dumneavoastră. Acest document are menirea să promoveze o dezbatere publică în ceea ce privește măsurile viitoare. Acest plan de acțiune urmează să fie adoptat uh, la finele iunie-ianuarie anul viitor, ceea ce înseamnă că cel de-al doilea semestru al acestui an poate fi dedicat consultărilor pe această temă. Apoi, în cursul anului viitor, îmi propun să prezint uh, măsuri noi. Vrem să propunem o foaie de parcurs care să stabilească măsurile care, pe care ni le propunem până în 2050 pentru ca să o, ajungem la o societate cu emisii de carbon mai reduse. Și bineînțeles, vom încerca să ne reducem dependența de combustibilii fosili și să promovăm în continuare uh, energiile regenerabile. Trebuie ca mixul energetic să fie mai diferențiat, iar energiile regenerabile și stocarea uh, carbonului trebuie să ocupe un rol central aici. Acolo unde la nivel național se dorește acest lucru, acest uh, mix energetic poate fi completat și prin uh, energia electrică din centralele atomice. Însă, ținând cont de punctele slabe și congestiile din uh, infrastructura energetică care sunt uh, obstacole în calea pieței interne și datorită acestui lucru vrem să venim cu un program pentru dezvoltarea infrastructurii energetice pentru următoarele decenii. Asta și pentru a oferi celor implicați perspective investiționale clare. Acest pachet uh, va conține priorități pentru următoarele două decenii, dar și uh, instrumentele financiare necesare. Împreună cu președinția spaniolă am planificat o conferință la Madrid, unde sunt invitați și uh, parlamentari în această cameră. Pachetul urmează să fie adoptat înainte de finele anului 2010. Experiența pe care am avut-o cu programul european pentru stimularea conjuncturii economice este satisfăcătoare viitoare până în momentul de față. Comisia, prin comisarul anterior, a reușit să mobilizeze uh, forțele din acest sistem și am reușit să creăm uh, stimulentele necesare pentru cofinanțare. În următoarele săptămâni vom prezenta o propunere de modificare pentru schimbarea destinației uh, fondurilor necheltuite din acest uh, fond de redresare economică, care să prevadă, bineînțeles, și promovarea energiilor regenerabile. Mă bazez pe sprijinul dumneavoastră pentru o adoptare rapidă a propunerii, astfel încât procesul să poată fi finalizat până la finele anului și să putem evita astfel uh, <clears throat> situația în care aceste uh, fonduri nu mai pot fi cheltuite. Implementarea ar fi de dorit să aibă loc la nivel local. Pentru că astfel uh, se poate crea o valoare adăugată suplimentară. Eficiența energetică este un domeniu prioritar pentru dumneavoastră, dar și pentru mine. De aceea avem în pregătire o nouă strategie în domeniul eficienței energetice care să prezinte domeniile cheie, dar și obiectivele principale ale care trebuie să ancoreze aceste uh, obiective în domeniul energetic și în restul legislației europene. Ne propunem ca până la finele anului, cel târziu la începutul anul viitor, să adoptăm această strategie împreună cu alte documente de ordin tehnic. Tot în ceea ce privește obiectivele 2020, vom pregăti până la finele anului și o strategie în ceea ce privește stocarea deșeurilor atomice. Directiva cu privire la siguranța nucleară a constituit un pas pentru crearea unui cadru unitar și ambițios pentru centralele atomice. dacă ne ocupăm doar de deșeurile din cercetare și din medicină, dacă ne-am ocupat de acestea până acum, uh, va trebui să acordăm o importanță sporită și deșeurilor radioactive, așa cum ne-a fost sugerat și de Parlament. Acum, în ceea ce privește opțiunea pentru sau împotriva energiei atomice, uh, aceasta rămâne în continuare la atitudinea statelor membre. Pe noi ne preocupă siguranța. Și aș dori să adaug aici că pentru mine este important ca Uniunea Europeană să-și îndeplinească misiunea care îi revine. În final, sunt convins că aceste măsuri, precum și alte propuneri uh, precum uh, regulamentul domnului gazelor naturale, care este în consultare în momentul de față, ne aduce mai aproape de obiectivele noastre finale în, în uh, politica noastră energetică. Va trebui să avem o dezbatere uh, aprofundată și sunt convins că astfel procesul europenizării uh, politicii energetice uh, Uh, se apropie de uh, ceea ce ne dorim. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar Oettinger, pentru această prezentare în detaliu a activității dumneavoastră din lunile următoare și noi vom face uz de prezența dumneavoastră aici pentru a veni și cu niște întrebări suplimentare. Vreau să vă atrag atenția, dragi colegi, că până acum avem 18 cereri de cuvânt, ceea ce înseamnă că dacă dorim să fim corecți, fiecare dintre dumneavoastră va trebui să încerce să re- se rezume la un minut, pentru că altfel uh, unii dintre noi nu vor mai reuși să își formuleze întrebările și vrem să auzim de asemenea și răspunsurile. Vă rog așadar să încercați să, să vă rezumați uh, la un minut. Uh, toate cuvintele frumoase, mulțumirile uh, și felicitările la adresa comisarului le puteți omite. Concentrați-vă asupra întrebării. Așadar, pentru început are cuvântul doamna Kolovska Vinska. Unde sunteți? Vă rog. Thank you very much. I'm... Vă mulțumesc. Deci trec și eu în Las la o parte lucrurile drăguțe și adresez întrebarea. În timpul audierii ați răspuns la una din uh, întrebările mele în ce privește uh, magistrala uh, Nord Stream și ați spus că exista o lipsă de solidaritate europeană. Ați mai spus că trebuia să renunțăm la acordurile bilaterale și să favorizăm acordurile la nivel european. Și în același timp, dumneavoastră ați participat la o conferință despre Nord Stream în această lună. Având în vedere aceste precedente, domnule comisar, aș vrea să știu, ați fi de acord să existe un acord interguvernamental în plus față de acordurile comerciale uh, pentru Nord Stream, așa cum există pentru Nabucco? Ați adăuga acest obiectiv la programul pe care l-ați anunțat aici? Pentru că dacă am avea un asemenea acord transparent, acest pipeline ar putea să devină un adevărat proiect european și n-am mai avea uh, aceste clauze de export, așa cum este cazul în prezent. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Cristian Iler are cuvântul acum. Domnule comisar, fără politețuri, <clears throat> la începutul săptămânii trecute ne-a parvenit o, un anunț conform uh, căruia dumneavoastră nu ați crede la o, într-o Europa complet uh, lipsită de uh, dioxid de carbon. Și această afirmație uh, ne-a luat oarecum prin surprindere. De aceea, întrebarea mea este cum vă uh, poziționați vis-a-vis de uh, tehnologia, tehnologia cu privire la stocarea carbonului. CCS. Claude Termes are cuvântul. Da Și eu aș dori să-i să-l felicit uh, pe domnul comisar pentru cele 115 milioane pentru orașe. Știu că v-ați implicat aici. O întrebare reglată de cabluri. Dacă se va dovedi că la celălalt capăt al mării uh, mediterane se află centrale energetice și uh, acestea livrează electricitate în Europa fără a se supune regulilor existente, să mai fi de acord cu ele. În al doilea rând, foaia de parcurs pentru Europa. Am înțeles că serviciile dumneavoastră consideră sau lucrează la un scenariu cu 75% uh, reducerea emisiilor, uh, ceea ce ne-a surprins de asemenea pentru că uh, la nivel de guvern se decisese 95% dacă vrem să ne încadrăm în cele două grade încălzire globală. Înțelesesul că acest model a fost elaborat de domnul profesor Carpus, uh, care uh, în aceeași perioadă a oferit uh, și un studiu pentru un operator comercial unde cifrele au fost oarecum uh, cosmetizate. Parlamentul francez va decide astăzi o chestiune extraordinară și anume dacă construiesc o, o instalație eoliană Doamna Țicău. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Aici sunt, domnule comisar. Micro? Ah, is okay. Uh, yes, I have. Uh, mulțumim pentru prezentarea făcută. Uh, evident, uh, vreau să subliniez importanța proiectului uh, Nabucco, care pentru Europa cred că este un proiect strategic în care Uniunea Europeană trebuie să investească, deci aici nu există semne de întrebare, cred că este un proiect strategic. Aș vrea însă să vă întreb relativ la ceea ce ați afirmat în prezentarea dumneavoastră și anume că există fonduri necheltuite din Planul European de Redresare Economică, și vă gândiți la posibile întrebuințări ale acestor resurse financiare neutilizate. Știm bine că în uh, regulamentul privind uh, planul european de redresare economică este trecută inițiativa Smart Cities. Sper ca printre preocupările dumneavoastră să vă referiți la investiții în eficiența energetică a clădirilor, în special în domeniul locuințelor. Și sper ca în viitor să putem mări și cota din Fondul European de Dezvoltare Economică dedicată eficienței energetice a clădirilor. Mulțumesc! Enciu președinte, fără politețuri, dar eu nu pot să mă abțin să nu felicit pe domnul comisar pentru activitatea dânsului de la nominalizare și până acum, mai ales pentru că mulți dintre colegii noștri au avut mari rezerve în momentul uh, desemnării dânsului. Voi fi scurt, uh, ținând cont de faptul că statele membre nu au același potențial de energie regenerabilă, mă refer aici eoliană, știu eu, uh, solară, și așa mai departe uh, și trebuie ca aceștia să-și, uh, totuși să se acopere nevoia de uh, energie. Vreau să întreb pe domnul comisar dacă comisia s-a gândit legat de acest lucru, dacă există un plan de sprijinire a statelor membre pentru construirea și, în primul rând, recondiționarea instalațiilor hidroenergetice care există în anumite țări și de construirea a noi uh, instalații hidroenergetice, hidrocentrale și așa mai departe, în vederea renunțării la uh, centrale pe cărbune. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Carvalho, are cuvântul. Present, Commissioner. Uh, domnule președinte, domnule comisar, în ciuda faptului că politica energetică este o prioritate, fondurile pentru um, dezvoltarea tehnologiilor uh, în domeniul energiei sunt mai limitate în al șaptelea program cadru de cercetare și dezvoltare decât erau în anii 80. Acum discutăm despre pregătirea celui de-al 8 program cadru pentru cercetare și uh, testarea noilor tehnologii și vreau să-l întreb pe domnul comisar dacă poate să ne vorbească mai mult despre intențiile dumnealui în ce privește finanțarea cercetării în domeniul uh, energiei. Pentru că avem nevoie de provocări mari Uh, dar vrem să găsim și soluții concrete, soluții tehnologice concrete și atunci vreau să vă întreb dacă investiți și în faza de, de testare a tehnologiilor, de demonstrare, de proiecte de demonstrare, de folosire a noilor tehnologii. Deci dacă vă gândiți și la acest ax pentru cel de-al optulea program um, cadru. Doamna Herzog, mulțumesc! domnule comisar, că ați venit. Am un minut la dispoziție și vreau să pun o întrebare scurtă. Comisia noastră vrea să știe cum veți face în așa fel încât noua agenție pentru energie să poată să plece, să pornească cu dreptul. De asemenea, Ați spus, bineînțeles, că e nevoie de noi investiții pentru a reduce emisiile de carbon uh, ale economiei noastre până în anul 2015, dar vreau să știu ce o să faceți pentru ca să favorizați climatul investițional în domeniul energiei. Încă o întrebare despre domeniul cercetării. O să fiți de acord să existe noi uh, uh, planuri uh, în domeniul energiei nucleare, în plus față de ITER sau nu? Știu că ați fost în vizită în Azerbaijan și știu că această țară, uh, această vizită a fost mult apreciată, dar uh, din partea unei maghiare vreau să știți ce înțelegeți atunci când spuneți că anumite țări europene pot să facă mai multe lucruri. doamna Escarsilio. Un, uh, multe mulțumiri domnului comisar pentru prezența dumnealui aici și pentru prezentarea pe care ne-a făcut-o. O prezentare destul de exhaustivă. Și, din punctul meu de vedere, este fundamental ca Comisia Europeană să supravegheze punerea în aplicare completă a pachetului energie. Foarte multe elemente sunt importante, multe din ele au fost deja citate, însă am putea să fim tentați să acționăm în mod individual, în mod izolat. Comisia ar trebui să aibă o vedere de ansamblu a tuturor acțiunilor comunitare în domeniul energiei. Astfel, am putea să avem o uh, vedere de ansamblu a tuturor măsurilor luate de instituțiile europene. Un alt aspect care de asemenea mi se pare important legat de investiții și de finanțarea acțiunilor din domeniul energiei. Cum putem să garantăm că vom putea să finanțăm uh, uh, noile programe de cercetare pentru a reduce uh, emisiile de carbon. Deci cum vom putea finanța aceste noi programe? Doamna von Brent. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Ați vorbit despre proiectul din Marea Nordului și ați vorbit despre platformele offshore. Este foarte important să se facă investiții, așa cum ați menționat și dumneavoastră, și mi-ar place să știu exact uh, ce intenții aveți, ce buget vreți să alocați pentru asemenea proiecte de rețea, mai ales pentru platformele de uh, uh, petroliere din uh, largul uh, Mării Nordului. E nevoie de aceste investiții pentru a avea un bun punct de plecare. Apoi, în ce privește energia nucleară? Uh, eu uh, sunt în favoarea energiei offshore, dar nu prea sunt mare uh, uh, fan al energiei nucleare. Știu că multe țări țin la această formă de energie, dar atunci trebuie să fim foarte siguri în ce privește uh, securitatea acestor energii și felul în care sunt tratate deșeurile radioactive. Și vreau să știu care sunt elementele inovatoare din această propunere în ce privește deșeurile radioactive. Domnul Florenț, din Comisia de Mediu, are cuvântul. Mulțumesc, domnule comisar. Se vorbește foarte mult de siguranța aprovizionării, asta legată și de o energie cu emisii reduse, dar ținând cont de faptul că construcția noilor conducte durează Uh, câțiva ani, uh, cum vă puteți, uh, cum puteți asigura că acest lucru se va face și în condițiile unei creșteri economice? Domnul Rubic, da, mulțumesc. Dacă ne dorim o piață internă, atunci trebuie să existe și premisele necesare. Există licitații publice, pentru licitațiile publice un cadru în Europa. Eu cred că ca etapă următoare și uh, procedurile de aprobare trebuie stabilite la nivel european, în special uh, cele care sunt în, uh, de interes public. Proiectele în domeniul energetic, sigur că suscită interes public și cred că ar trebui poate creat un grup de lucru între Comisia pentru energie, Comisia pentru mediu, eventual și altele, care să stabilească o listă uh, de condiții pentru condițiile cadru pentru aceste um, proceduri de aprobare. Pentru că, din câte am aflat, uh, acestea, uh, acesta constituie una din problemele majore pentru punerea în aplicare a planurilor de acțiune. În al doilea rând, care este situația cu o, în ceea ce privește siguranța garantată pentru energia atomică. Η ερώτησή μου αφορά τη δυνατότητα επίτευξης των δεσμευτικών εθνικών στόχων για τις ανανεώσεις. Cum anume putem uh, să ne asigurăm că și planurile naționale sunt respectate. Uniunea Europeană și-a stabilit un obiectiv um, obligatoriu în ceea ce privește energiile regenerabile și Uniunea Europeană dorește așadar ca și producția de energie electrică din uh, surse regenerabile să fie promovată. Dar aici energia electrică din uh, surse de energie regenerabile trebuie să constituie cel puțin 30% pentru ca Uniunea Europeană să poată atinge acest obiectiv de 20% până în 2020. Și aceste obiective trebuie atinse, deși condițiile economice sunt dificile acum pentru că dezvoltarea verde reprezintă totuși în același timp și un catalizator pentru dezvoltare. Considerați dumneavoastră că aceste obiective ambițioase pot fi atinse de state membre care se află acum și într-o situație economică dificilă și care este situația cu costurile? Mulțumesc, spune președintele, domnul Jadot. Merci, monsieur le président. Euh, monsieur le commissaire, nous avions interpellé Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. L-am întrebat pe domnul Almunia în legătură cu subvențiile de stat acordate pentru cărbune. Am uh, obținut un uh, răspuns, e vorba de situația din Spania, avem un răspuns uh, conform căruia în 2010 vor fi revizuite aceste subvenții pentru cărbune. Ne-ați putea spune în ce mod veți încerca să influențați acordarea acestor ajutoare, în sensul că credeți că ar fi mai bine să le eliminăm, având în vedere problemele de mediu pe care le suscită, apoi, în al doilea rând, am avut o dezbatere cu domnul Lod, directorul dumneavoastră general, în legătură cu eficacitatea energetică Credeți că ar trebui să revizuim uh, obiectivele obligatorii, mai ales uh, având în vedere directiva nouă cu privire la ecodesign? Constatăm că toate reglementările în vigoare nu ne permit să ajungem la 20% de economii de energie în 2020. Ați putea să ne spuneți dacă, pe baza ultimilor evaluări, dacă dumneavoastră veți impune un obiectiv global în domeniul eficienței energetice. Mulțumesc. Colegul Van Nistelrooy. Domnul Van Nistelrooy. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, în timpul audierii uh, vi se punea o întrebare și dădeați imediat răspunsul. Aici vi se pun 40 de întrebări și dumneavoastră veți răspunde selectiv. Uh, vom vedea dacă ați înțeles bine toate întrebările, în primul rând. Eu vă voi pune două întrebări, prima dintre ele. Uh, finanțarea, legată de finanțare și foaia de parcurs cum considerați că veți uh, reuși să finanțați totul în mod descentralizat? Uh, să nu uităm că Europa joacă un rol foarte important, la fel și uh, rețelele, însă mă întreb ce poate face Banca Europeană de Investiții. Avem nevoie de aceste investiții accelerate, dar ele sunt și de competența statelor membre. Aș, aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră în legătură cu foaia de parcurs, finanțarea și cele 500 de milioane pentru orașe pentru că e vorba de eficiență energetică și ea trebuie obținută. Mulțumesc, colegul Buticofer. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, am câteva întrebări. Prima legată de Ucraina. Președintele Putin a propus ca concernele în domeniul gazelor uh, să <clears throat> fuzioneze uh, Aici este oare pregătită Comisia să creeze și la nivel european un consorțiu? <clears throat> spuneați să ne faceți promisiuni ca să nu mai existe doar acorduri bilaterale pe viitor, așa cum de curând a încheiat unul Austria. Nabucco, în momentul de față, nu prea mai are șanse și dacă nu reușim să finalizăm proiectul până la finele anului, va face parte din istorie doar. Ce posibilități are Comisia să lucreze împotriva rezistenței care este în creștere din partea Italiei, a Franței, astfel încât uh, proiectul să fie posibil până la fine anului. Și, în ultimul rând, ITER. Aici costurile explodează. E vorba acum de uh, luarea unui credit din partea Băncii Europene de Investiții. E adevărat? Cum se poate evita ca aceste costuri să crească și în continuare? În uh, în domeniul agrar există un uh, mecanism care se utilizează în momentul în care costurile uh, cresc exploziv. Doriți să utilizați ceva similar și la ITER? Domnul uh, Mezaros. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Mă bucură faptul că multe antevorbitori s-au referit și la centralele nucleare. pen, pentru că acestea sunt importante uh, și dacă ne propunem să atingem strategia noastră în domeniul protejării climei. Lucru care creează o anumită nesiguranță și în țările este europene. Știm că industria uh, construcțiilor uh, creează sau construcțiile creează circa 40% din emisii. Luați în considerare și un uh, nou sistem de construcții uh, domnul Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, atenția pe care, cu care ne tratați pe noi parlamentari europeni în conformitate cu promisiunile dumneavoastră. Energia este o problemă mondială și de aceea avem și un răspuns european. Care este părerea dumneavoastră în legătură cu problema energiei în lume? Și ce s-a întâmplat la Copenhaga în legătură cu energia și cu clima a schimbat părerea dumneavoastră din acest punct de vedere. Mâine îl vom primi pe vicepreședintele poimine, îmi cer scuze, spune oratorul vicepreședintele Statele Unite, ne puteți spune câte ceva despre dialogul transatlantic pe aceste teme și apoi, în legătură cu energia nucleară, SUA au o abordare de stocare pe lungă durată a deșeurilor, iar anumite state membre, precum Franța, preferă să le recicleze. Intenționați să discutați aceste subiecte cu omologul dumneavoastră american și, în fine, care e poziția dumneavoastră cu privire la ITER, dincolo de problemele financiare evocate, susțineți acest proiect și, în fine, ne-ați putea să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu proiectul Desertec, energia în deșert, uh, în deșertul din nordul Africii. Maria Madurel. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Eu am două întrebări concrete. Prima dintre ele Spuneați că au mai rămas bani din Planul European de Redresare Economică. Aș vrea să știu dacă Comisia va lua o decizie în legătură cu felul în care va înlesni accesul la aceste fonduri. Și o a doua întrebare. Comisia intenționează să lanseze un nou pachet uh, uh, privind infrastructura energetică și aș dori să știu care sunt măsurile pe care le propuneți la Comisie, astfel încât să ne putem uh, dezbăra de uh, problema risipei energiei. Domnul Weber. Oui. Oui, monsieur le président, <clears throat> vous nous avez dit... Da, domnule președinte și domnule comisar, ne-ați spus că veți avea norme de-a dreptul draconice foarte severe în ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și eficiența energetică. Tocmai s-a vorbit despre uh, industria construcțiilor. Normele și regulile sunt foarte bune, cu condiția ca ele să fie aplicate. Ce instrumente aveți pentru a putea controla și inspecta punerea în aplicare a acestor norme? Ceea ce am constatat eu de ani de zile este că avem uh, un milion de norme și de reguli, dar controlul efectiv pe teren nu există. Dacă nu există corpuri de inspecție și de control, foarte des aceste reguli și norme rămân numai pe hârtie. Deci, ce aveți de gând să faceți pentru a vă asigura că toate aceste reguli vor fi respectate? Domnul Nakis. Doamna Nakis. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, două întrebări. Vorbeați de proiecte mari, despre energie regenerabile. Întrebarea mea este celelalte 20% și anume eficiența energetică. Puteți să detaliați la ce vă referiți și ce măsuri concrete vă propuneți? Și o altă întrebare. Și mi se par frumoase proiectele mari, dar mai există posibilitatea și uh, proiectelor mai mici, care pot de asemenea avea o contribuție pentru atingerea eficienței energetice și a obiectivelor 20-20-20. Există așadar uh, posibilitatea de finanțare, de promovare și a proiectelor mai mici și pentru cetățeni. Mă refer aici concret la microgenerare. Doamna Figuerero are cuvântul acum. Obrigada. Apenas uma questão. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare. Domnule comisar, E anul european de combaterea sărăciei și așteptăm studiul Comisiei cu privire la accesul persoanelor la servicii foarte importante și la uh, servicii publice. Puteți vedea și cum uh, putem, dacă ne uităm la felul în care sunt încălzite locuințele, constatăm în anumite state membre Uh, unele uh, deci um, sistemul de încălzire centrală este privatizat, deci sistemele de încălzire sunt privatizate mai în proporție de mai bine de 30%. Uh, și astfel, foarte multe persoane nu reușesc să își încălzească casa, de exemplu, din cauza sărăciei. Deci eu aș dori să știu dacă Comisia are ceva proiecte în acest domeniu, tocmai pentru a combate acest fenomen tocmai în acest an de combatere a sărăciei. Mulțumesc. Nu cred că mai dorește nimeni să pună o întrebare. Toate întrebările au fost puse, iar domnul comisar are acum uh, posibilitatea să răspundă în detaliu la aceste întrebări care formează un adevărat foileton. Aveți cuvântul. Doamnelor și domnilor, Nord Stream a fost prima întrebare. Cred că Nord Stream la început nu a fost foarte, un proiect foarte european. A devenit un proiect european de infrastructură pe baza unor contracte de drept uh, privat. Statele uh, limitrofe și-au uh, <clears throat> condiționat uh, aprobările, le-au acordat uh, până la urmă legat de diferite condiții în domeniul mediului, a pescuitului și așa mai departe și acest proiect uh, reprezintă un avantaj pentru siguranța aprovizionării în domeniul energiei în Europa. Nabucco ar fi mult mai uh, valoros ca proiect ca alternativele în ceea ce privește sursa acestor gaze. Nu, nu vă pot uh, informa în detaliu. Am fost o zi la Ashgabat. Turkmenistanul este dispus ca pentru contracte pe termen lung și livrări pe termen lung 10 miliarde de metri cu pe an să fie de acord. cel mai bine ar fi ca acest uh, contract să fie semnat uh, de o singură persoană, de domnul Barroso. Nu este foarte ușor să explicăm partenerilor din uh, Turkmenistan că un consorțiu de gaze constă din mai multe concerne private, RVE și așa mai departe. Și această garanție a preluării livrărilor la prețuri corecte este sensibil În al doilea rând, uh, sigur, câmpurile de gaze uh, sunt uh, promițătoare și exploatarea acestora se poate face, sunt firme dispuse să investească miliarde de euro în exploatările de la Marea Caspică. Transportul gazelor de la, din, uh, până la Baku, deci 170 de kilometri, Turkmenistanul ar prefera ca acest transportul acestor gaze să se facă sub formă uh, lichefiată, dar din punct de vedere tehnic uh, acest lucru încă nu uh, s-a verificat din punct de vedere al siguranței. De ce noi am prefera o o conductă tradițională. Și BAC își dorește o decizie în cursul acestui an și este interesat să livreze 15-17 miliarde de metri cub pe an și în pofida încercărilor din uh, partea Rusiei de a evita acest lucru. Eu cred însă că dacă europenii nu acționează acum, aceste gaze vor ajunge în China. Și atunci uh, își vă aduc aminte că eu sunt sportiv. Aze- Azerbaijanul uh, joacă uh, împreună cu noi în uh, Liga Europeană. Întrebarea este dacă și gazele din Ar Azerbaijan vor ajunge în Europa. Dar în aceeași măsură este important acordul dintre Azerbaijan și Turcia. Îmi propun o vizită în Turcia săptămâna viitoare și toate statele membre vor trebui să-și respecte acordul dat. E valabil pentru toate, inclusiv pentru Austria. Dacă în paralel vor să-și ia angajamente și pentru South Stream, aici nu le putem opri, dar vrem să-și respecte în continuare acordul dat pentru structura, infrastructura europeană în Nabucco. Și uh, investitorii vor trebui să vină cu 8 miliarde aceasta înseamnă 30% din finanțarea necesară, 70% uh, vor fi uh, credite. Un ultim punct. În momentul de față, pe piața gazelor, există două elemente de nesiguranță. Necesarul în momentul de față este mai mic decât se prognoza acum trei ani. Iar uh, găsirea de uh, noi câmpuri de gaze și exploatarea acestora face ca uh, și metode alternative de transport uh, a gazelor fac ca conductele tradiționale să nu mai fie singura opțiune. Apoi, în ceea ce privește uh, cărbunele, și importanța acestuia pentru Uniunea Europeană. Eu plec de la premiza că carbonele va juca în continuare un rol major la nivel mondial în China, Rusia, Statele Unite și în anumite state din uh, Uniunea Europeană, în mare măsură Polonia și în oarecare măsură și uh, în țara mea. De aceea considerăm că cărbunele trebuie să aibă un rol în mixul energetic, dar trebuie să aibă o bună uh, întrebuințare. Nu știu însă în ce, ce privește, nu sunt foarte sigur care sunt prognozele în domeniul inovației pentru capturarea uh, carbonului. Eu nu mă referam acum la proiectul uh, din Brandenburg, care este important pentru noi, pe lângă șase-șapte alte proiecte, important pentru mine, importantă este dezbaterea care e dificil de pus în aplicare. Asta în contextul declarațiilor din Bundestagul german. Va fi de aceea eu mă refeream la o, faptul că cel care preia capturarea uh, și stocarea cartonului trebuie să beneficieze de o compensație, pentru că orice uh, infrastructură uh, dă naștere la așa ceva. La, la asta mă refeream prin declarația mea, când mă refeream că este în continuare prioritară uh, cercetarea. Asta vis-a-vis -vis și uh, de ceea ce încearcă alte state. Domnul Turme s-a întrebat ce se întâmplă cu mijloacele necheltuite. Acum, comisia anterioară care a pus pe picioare un, un program pentru ca efectele crizei să fie uh, ameliorate e clar că nu au fost uh, trași toți banii. Și căpătăm experiență însă în fiecare zi. Peste 8 săptămâni vom ști mai mult ce fonduri nu au fost încă uh, folosite. În momentul de față vorbim de cel puțin 115 milioane fondurile la care vă referiți dumneavoastră, domnule Van Nistelrooy, uh, se pot crea. Dar în momentul de față plec de la 115 plus X. Cât e acest X, știm uh, în câteva săptămâni. Peste jumătate de an, voi ști mai mult decât acum, dar atunci ar fi prea târziu pentru realocare. Așadar, trebuie să găsim un moment în iunie-iulie unde știm cât unde se cifrează aceste uh, mijloace pentru a avea timp ca împreună cu partenerii noștri să putem uh, pune în aplicare aceste uh, deziderate dorite și de dumneavoastră, energii regenerabile și așa mai departe. Și lucrăm la această chestiune pentru ca înainte de vacanța de vară să avem o astfel de propunere. ISARTEC este un proiect Desertec, un proiect pentru energie eoliană și energie solară și nu are legătură cu gazele naturale. Eu presupun că pentru infrastructură respectiv pentru finanțarea magistralelor aferente, vor exista fonduri europene. Dacă Sigur că ne putem imagina să existe garanții uh, de preț pentru energia eoliană sau energia solară creată, generată în Sahara. Dar transportul acestei energii nu este ușor. ceea ce privește foaia de parcurs 2050. Profesorul la care vă refereați nu-l cunosc încă. Există foarte multe studii, foarte multe expertize în domeniu. o firmă de uh, consultanță de renume ne-a demonstrat că uh, sunt posibil peste 80%. RV, de asemenea, a prezentat un studiu. Și noi vom încerca să elaborăm această foaie de parcurs cu obiectivitate, pentru că se referă la o perioadă lungă, până la mijlocul acestui secol, Sigur că trebuie să respect și deciziile șefilor de state. Ceea ce face domnul uh, Juncker sau doamna Merkel trebuie să respectăm, eu și cu dumneavoastră. Dar împreună cu companiile trebuie să uh, decidem ce este practicabil de pus în aplicare. Apoi, legat de hidroenergie. Cred că este o temă care trebuie să ne preocupe pe toți ca energii generabile, regenerabile în ansamblu. Trebuie însă create și tehnici noi uh, și uh, crearea uh, sau inovația în domeniul bateriilor, de asemenea, pot avea un rol important, asta în ceea ce privește uh, stocarea energiei. Dar o capacitate de stocare sporită pentru, ener- pentru hidroenergie uh, este destul de greu de uh, obținut, pentru că în zonele cu o populație densă, în acest lucru este greu de pus în aplicare și în zonele turistice. Cel de-al optelea program cadru. Aici am mai puțină experiență decât dumneavoastră. Întrebarea aia era uh, ce importanță se acordă cercetării în următorii ani. La dumneavoastră în Parlament uh, există uh, mulți militanți în acest sens. Este vorba însă și de uh, politice în domeniul agrar, uh, cercetare, energie, dar la stabilirea bugetului. Dar important este ce stabilește și statele membre în ceea ce privește repartizarea uh, PIB-ului. Și aici trebuie spus că un PIB care a, scresut, uh, a scăzut cu 4%. Dacă acceptăm această plafonare sau reușim să obținem mai multe fonduri pentru mai multe politici europene. Și fiecare trebuie să discute acest lucru cu, în cadrul propriului partid uh, politic uh, acasă. Cu cât uh, aici suntem oarecum în aceeași situație. În aceste zile, comisara în domeniul uh, cercetării, dar și ceilalți comisari uh, cu interes în domeniul cercetării, vom uh, avea o discuție și ne vom lupta pentru cât mai multe mijloace în domeniul cercetării și vom vedea cum anume putem obține aceste fonduri prin băncile publice și prin parteneriate cu companiile care au și activitate de cercetare. Întrebarea legată de agenția ESA. Uh, ne încadrăm deocamdată în planificare. Va demara la Ljubljana la, în primăvara anului viitor. Vă invit uh, să participați alături de mine în martie anul viitor, unde, acolo, unde veți constata că este este gata să demareze și să preia această sarcină a armonizării activității reglementatorilor naționali. Apoi ITER. ITER este un copil pe care l-am preluat. Unde a existat însă o evoluție greșită. Pentru că inițial costurile au fost subevaluate. În al doilea rând, Coordonarea prin intermediul Uniunii Europene a fost uh, destul de slabă, iar în al treilea rând, uh, operatorii uh, privați au fost cooptați în măsură prea mică. În momentul de față, partenerii încă acceptă, să spunem așa, conducerea noastră și Statele Unite, dar abia așteaptă să facem greșeli pentru a pune sub, sub semnul întrebării această, acest rol de lider pe care ni l-am asumat aici. Eu aș prefera să continuăm acest rol. Un raport uh, se prezintă astăzi în comisie. Avem nevoie de mai multe fonduri. Cred că este vorba de 0,7 miliarde în momentul de față. Spun uh, acest lucru în mod deschis pentru că trebuie să avem o abordare corectă vis-a-vis -vis de dumneavoastră, dar și de partenerii noștri de la nivel mondial. Dar dacă vom eșua aici, partenerii noștri, Statele Unite sau China, nu ne vor mai acorda nici în alte proiecte acest rol de lider. Deci, practic, aici vorbim de ITER, dar și de mai mult în același timp. Apoi, platformele offshore și promovarea acestora în Marea Nordului. Am prevăzut mijloace în acest sens în pachetul nostru de infrastructură. Vor exista fonduri europene, dar eu sunt convins că aceste proiecte trebuie să fie rentabile în sine. Pentru că dacă vor fi, va fi nevoie de investiții masive în magistralele care să aducă această energie, investițiile vor fi în mare parte în sarcina operatorilor economici. Și important este ca agențiile de reglementare să-și facă treaba și acest lucru să fie armonizat la nivel european. Deci vorbim doar de o finanțare în completare. Domnul Rubic întreba dacă pentru procedurile de aprobare pentru infrastructura sau pentru instalații mari, se poate face ceva la nivel european. Uh, cred că în ceea ce privește construcția în sine și uh, aprobarea de construcție rămâne în continuare în la latitudinea statelor membre conform tratatului de la Lisabona. Cum ne ajung, atingem uh, obiectivele 2020? Nu putem, sigur, să așteptăm până în 2015 ca apoi să constatăm că am eșuat. Constat însă că și în condițiile crizei pe care o traversăm, acest obiectiv se bucură de acceptare largă atât din partea statelor, cât și uh, din partea economiei. Cunosc foarte puține proiecte care să beneficieze de atâta sprijin. Din păcate, vorbit, intervenția din sală nu s-a auzit. Încă o dată, acest obiectiv beneficiază de sprijin larg și vom proceda conform principiului reglementare, da, dar doar în măsura în care este necesar. Punem accentul pe raportări, raportări periodice și dacă constatăm că nu ajungem acolo unde ne-am propus, pe parcurs vom înăspri regulile. Ucraina. A fost iarăși o întrebare. Această opțiune a fuzionării Gazprom cu societatea din Ucraina. Ministrul în domeniul energiei ne va face o vizită la Bruxelles în această săptămână și e clar că parteneriatul uh, energetic cu Ucraina face obiectul discuțiilor acum. Și acest nou guvern este legitimat uh, democratic, dar acestea sunt uh, chestiuni care trebuie discutate în momentul de față și asupra cărora vă voi informa în cursul următoarelor săptămâni. Eficiența energetică și clădiri. Mi se pare un domeniu foarte interesant și cred că trebuie să discutăm acest subiect cu statele membre. În ceea ce privește clădirile existente, există un potențial uh, foarte mare de economisire a energiei și, și trebuie să vedem dacă programele naționale, regionale și locale de eficientizare energetică a clădirilor sunt suficiente sau trebuie creat un, uh, o plat, creat o platformă europeană. Acest subiect va face obiectul discuției mele cu ministrul în domeniul energiei din statele membre. Dacă vicepreședintele Statelor Unite ne va vizita, va trebui să discutăm și chestiunea Copenhaga. Va trebui să stabilim de asemenea și strategia noastră pentru Cancun în următoarele săptămâni, pentru că e clar că Copenhaga nu a fost un succes pentru noi. Și bineînțeles că va trebui să întrebăm pe americani dacă țițeiul reprezintă singura opțiune, pentru că catastrofa din uh, Golful Mexic arată că ne arată că dacă petrolul este elementul de bază din mixul energetic, acest lucru poate uh, periclita nu doar siguranța energetică, ci în mare parte natura. Apoi, chestiunea sărăciei energetice se află pe agenda noastră de asemenea. Plec de la premisa că președinția belgiană va, face acest, va pune un accent prioritar pe această temă, deși uh, alegerile vor, din Belgia vor constitui probabil o problemă. Haideți să vedem însă care va fi rezultatul alegerilor și dacă um, guvernul, președinția belgiană va face din sărăcia energetică o prioritate pe agenda sa. Important este însă că pentru piața internă aprovizionarea, siguranța aprovizionării reprezintă un element central. Dar sărăcia energetică face parte din sărăcia pe ansamblu. Se încadrează așadar uh, în, sau ar trebui să se încadreze în politicile sociale. Și de aceea <clears throat> eu cred că oamenii din Europa trebuie să beneficieze de măsurile sociale necesare pentru a-și păstra demnitatea și în sensul de a se putea încălzi, dar aceste măsuri sunt uh, pe plan național. Știu că n-am răspuns la toate întrebările, dar uh, va trebui să plec acum și la conferința primarilor, pentru că am promis uh, să intervin și acolo. De aceea, la întrebările uh, la care nu am răspuns sau uh, uh, întrebări suplimentare, dacă veți avea, vă rog să mi le transmiteți în scris și îmi va face plăcere să vă răspund. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele, domnule comisar Oettinger, pentru răspunsurile detaliate. Cred că v-ați referit la aproape toate întrebările. Sper că ne vom revedea în curând. Dar nu vă faceți griji, oricum uh, se întârzi acolo la conferința primarilor.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 Uh, which is about the timetable. We... Mulțumesc. Trebuie să obținem votul final la ITRE cel mai târziu în 11 mai și de aceea am uh, obținut această reuniune extraordinară de la MITE cu privire la amendamente pentru că este singurul mod în care putem transmite amendamentele noastre pentru reuniunea din 12 mai de la Comisia de Bugete. De aceea, termenul limită pentru amendamente pentru ITRE cu privire la proiectul de buget 2011 este data de 7 mai la ora 12. Deci, iată termenul limită. E informația cea mai importantă pe care trebuie să vă transmit. Totuși, aș dori să spun câteva cuvinte de, în legătură cu de ce cred eu că e important că IT, ca ITRE să analizeze cu mare atenție bugetul 2011? Există două aspecte specifice, unul dintre la care s-a referit și domnul uh, comisar, datorită crizei economice, bugetul 2011 va fi foarte uh, restrâns atât pentru uh, statele membre cât și pentru Uniunea Europeană Însă ce e și mai important e că pentru noi procedura bugetară 2011 este prima în conformitate cu tratatul de la Lisabona și de aceea e foarte important să ne implicăm pe deplin, pentru că uh, în acest fel ne decidem regulile pentru viitor și le înțelegem mai bine. Și de ce acest buget e atât de important? Tratatul de la Lisabona dă noi competențe Uniunii Euro- ă, Parlamentului European, dar mai ales ă, Comisiei ITRE, pentru că, de exemplu, finanțarea politicii spaniale, politi- spațiale, a politicii ă, de inovare, agenda digitală, sunt absolut noi pentru față de bugetul 2010. Și, după cum spuneam, vom avea noi prerogative, în același timp însă bugetul european va scădea și de aceea trebuie să ne unim forțele dacă dorim să-l optimizăm. Care este problema cea mai mare din punct de vedere bugetar? Problema cea mai mare e că, datorită crizei economice și lipsei de coordonare între politicile statelor membre, Uniunea Europeană trebuie să fie mai bine coordonată decât uh, înainte și, pe de altă parte, suntem limitați de cadrul uh, multianual care și-a dovedit lacunele, de exemplu, lipsa de finanțare pentru programe, pro, programe precum Galileo, uh, uh, ajutor pentru alimentar pentru țările în dezvoltare, ITER, și astfel nu poate să uh, îndeplinească toate promisiunile, precum schimbările climatice și siguranța aprovizionării cu energie. Pe de altă parte, prioritățile de la Lisabona sunt foarte importante pentru a realiza strategia europeană 2020 energie, schimbări climatice, uh, protecție civilă, inovare, spațiu și așa mai departe, care figurează în uh, strategia 2020. Uh, rămân doar discursuri frumoase dacă ele nu sunt da, incluse în, din perspectivă bugetară, deci bugetul 2010. Deci, în ce situație ne aflăm acum? Coordonatorii de la Comisia de Bugete au decis pentru proiectul de raport ca el să fie votat ori în 15, ori în 17 iunie și de aceea uh, ne aflăm în această situație de urgență în care să înaintăm amendamentele în mod uh, unic și cât mai repede cu putință. În proiectul meu de aviz încerc să um, adun toate proiectele uh, care sunt importante pentru noi, pe care le-am discutat și în trecut și sper că cu amendamentele dumneavoastră pe care deja le-am discutat cu raportorii din umbră și cu consilierii politici pentru grupurile politice, putem să ne unim forțele, să apărăm la Comisia de Bugete pentru a prezenta proiectul nostru uh, de aviz ca, pentru ca el să fie adoptat de uh, Comisia de Bugete. Și noi, ITRE și Bugete, trebuie să uh, ne unim forțele de asemenea, pentru că domnul comisar trebuie să se bucure de sprijinul nostru uh, și să beneficiem de prerogativele în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Mulțumesc secretariatului, mulțumesc uh, personalului din partea grupurilor politice care a dat dovadă de flexibilitate. Am reușit astfel să tratăm toate amendamente și să le discutăm înainte de votul de la Comisia de Bugete. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Spune domnul președinte, aș dori să vă mulțumesc pentru această prezentare. Uh, documentul dumneavoastră este foarte bun și deci mulțum, uh, meritați uh, mulțumirile noastre. Domnul Butikofer. Și eu doream să-mi exprim recunoștința și să îi mulțumesc raportoarei noastre pentru tot ce a făcut și pentru abordarea foarte bună. Aș dori să mai spun câteva, câteva aspecte în legătură cu proiectul pe care îl discutăm astăzi. Cred că am putea să mai modificăm, să amendăm acest text în uh, ideea că reușim să unim uh, o majoritate cât mai uh, vastă în care să sprijine acest document. Alineatul 3 se referă la ITER. E un subiect pe marginea căruia am pus întrebări și domnului comisar Oettinger adineauri. Nu cred că în această fază destul de tardivă vom putea să evităm uh, negocierile, dar nu ar fi bine să încercăm acum să găsim bani, să găsim bani din surse noi. Pentru că în această situație singura opțiune e să încerci să eviți o, uh, o, o creștere în spirală a costurilor și de aceea cred că un mecanism de limitare a costurilor, la fel cu mecanismul care se aplică în cazul politicii agricole uh, comune, ar trebui să fie prevăzut și pentru ITER și deci pentru cercetarea în domeniul uh, energiei. se pare că nici nu se știe cu siguranță dacă acest reactor ITER uh, își va fi la înălțimea așteptărilor. Aș dori că sprijin ce spunea raportarea în aliniatul 2 în legătură cu finanțare pentru programul cadru cu numărul 7. E o prioritate pe care ar trebui să punem accentul, iar în legătură cu aliniatul 5, în contextul infrastructurii de energie, cred că ar trebui să ne referim mai ales la politici energetice durabile. Mulțumesc, colegul Saudacas. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș vrea să o felicit pe doamna raportor și sunt de acord cu ideile exprimate în acest proiect de aviz. Doamna raportor a făcut uh, o muncă enormă asupra acestui subiect de o importanță crucială. În calitate de membru al PPE, vreau să spun că acest proiect de aviz subliniază mai multe priorități și atunci nu pot decât să fiu de acord cu acest document. Așa cum a spus și colegul nostru Butihofer, câteva elemente ar putea să fie uh, aprofundate, căci bugetul, bineînțeles, este uh, o temelia politicilor noastre. Mai multe aspecte au fost evocate de antivorbitorii mei, dar poate că ar fi bine să revenim uh, la această temă, atunci când o să avem niște cifre mai concrete. Atunci hotărârile noastre vor putea să fie mai echilibrate. Calendarul nostru este destul de încărcat, așa cum a spus și doamna raportor, de aceea deocamdată trebuie să sprijinim acest proiect de aviz și să avansăm astfel și apoi vom vedea ce vom putea modifica. Mulțumesc, domnul Odi, are cuvântul acum. Mulțumesc! domnule președinte. Și eu aș vrea să salut uh, munca colegei Edith Herzog și aș vrea să vorbesc colegilor mei despre uh, această structură bugetară. Aș vrea mai bine zis să fac o sugestie. Mă întreb dacă nu ar fi bine ca în viitorul buget să putem să facem o scindare între cheltuielile care reprezintă investiții și cheltuielile care reprezintă costuri uh, administrative. Pentru că așa se întâmplă, de exemplu, în multe structuri publice, mai ales cele din țara din care vin eu. Și vreau să fac o referire la alineatul 6, unde se vorbește despre investițiile pe care trebuie să le facă Uniunea Europeană am văzut, de exemplu, că pentru Galileo uh, Uniunea Europeană nu reușește să găsească, găsească 3 miliarde de euro. Este de-a dreptul rușinos. Oare nu ar fi bine ca pentru un asemenea proiect să avem un capitol aparte? comisarul ne-a spus că își dorește să existe un nou plan de investiții pentru infrastructură și atunci, din punctul de vedere al gestiunii bugetare, poate că a venit momentul să modificăm structura bugetului nostru, astfel încât, așa cum deja am spus, cheltuielile anuale curente să fie separate de uh, costurile implicate în investiții. Mulțumesc, spune domnul președinte. Văd că nimeni altcineva nu mai cerut cuvântul. Doamna Herzog? Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc colegilor pentru intervenții. Aș vrea să fac o observație față de sugestia domnului Odi. Îmi place propunerea dumneavoastră pentru că acele proiecte gen Galileo, Desertec și Nabucco sunt noutăți în domeniul infrastructurii europene. Este uh, vorba despre niște proiecte în care Uniunea Europeană este implicată pe de-a întregul, fac, face parte din patrimoniul nostru. Și având în vedere faptul că vor exista multe costuri uh, de pe urma folosirea acestor infrastructuri și venituri, bineînțeles, atunci evident că trebuie să regândim bugetul și să vedem cum putem să modificăm sistemul pentru care să funcționeze cât mai bine. Mulțumesc, spune domnul președinte. Deci, data de 6 mai este termenul limită pentru depunerea amendamentelor și votul va avea loc pe 11 mai. Trecem la Următorul punct de pe ordinea noastră de zi, dezvoltarea potențialului de creare de locuri de muncă într-o nouă economie durabilă, are cuvântul doamna raportor uh, Figueiredo. Vă, mul- vă dau cuvântul. Obrigada, senhor Presidente. Eh, elaborei, como podem ver... Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum ați putut să vedeți, am făcut mai multe sugestii și cred că aceste sugestii sunt importante și că ele exprimă punctul de vedere al comisiei noastre. Mai întâi vorbesc despre faptul că fiecare stat membru are propriile sale caracteristici și propriul său nivel de dezvoltare și că sunt state membre care au mai multă experiență în anumite domenii decât altele și că acest lucru este important pentru crearea de locuri de muncă și, și pentru protecția mediului. Și atunci când e vorba despre soluții în domeniul uh, cercetării, inovării, mai ales uh, inovarea în domeniul industrial, trebuie să ne gândim că toate acțiunile noastre trebuie să fie orientate către obținerea de răspunsuri practice, atunci când suntem confruntați cu tot felul de crize și de fenomene uh, cronice, precum uh, sărăcia, uh, scăderea resurselor naturale, îmbătrânirea populației și așa mai departe, atunci cercetarea devine uh, absolut indispensabilă și, în plus, rezultatele cercetării trebuie să poată să ajungă la uh, um, cât mai mulți beneficiari, mai ales uh, IMM-urile. Trebuie să ținem cont de alte posibilități, precum reciclarea resurselor roma, eficientizarea consumului de resurse și așa mai departe. De aceea, pentru a avea o economie durabilă, avem nevoie de locuri de muncă durabile, sustenabile, în special în industrie. Numai astfel vom găsi un răspuns pe termen lung la această criză de locuri de muncă și la viitoarele crize care vor apărea odată cu acest fenomen de uh, uh dezindustrializare. Pentru că în mai multe țări există sectoare industriale precum textilele sau uh, um, piesele de mașini care se confruntă cu dificultăți majore de asemenea și uh, aparatele electrocasnice, iată un alt domeniu industrial uh, care se com- care întâmpină dificultăți. În propria mea țară, în Portugalia, multe fonduri au fost retrase din sectorul industrial și au fost investite în altă parte. Dar acest lucru nu s-a tradus uh, cu, prin crearea de noi locuri de muncă. Noi Trebuie să putem să suscităm crearea de locuri de muncă care să aibă drept rezultat reducerea inegalităților sociale, reducerea inegalităților de la o regiune la alta. În plus, trebuie să promovăm acele sectoare care uh, favorizează eficiența energetică. Sunt anumite țări membre unde economiile de energie și eficiența energetică uh, fac parte dintre prioritățile uh, programului de guvernare și ar trebui urmat exemplul acestor state. Unul dintre uh, colegi a vorbit despre sărăcia energetică, uh, faptul că foarte mulți europeni nu reușesc să aibă acces la suficiente surse de energie sau la energie la prețuri abordabile. Dar și aici ar exista un potențial de creare de locuri de muncă. Pentru că atunci când anumite uh, firme se închid sau își schimbă profilul de producție, liniile de producție, acest lucru nu trebuie să însemne neapărat o pierdere de locuri de muncă. Asemenea, restructurări tehnologice ar trebui să fie însoțite de programe de training, de formare a personalului, astfel încât acesta să poată să fie uh, folosit altfel. Deocamdată uh, se pierd mai multe locuri de muncă decât se creează. În avizul meu mai subliniez și rolul pe care trebuie să-l joace sectorul public. Este poate cel mai apt pentru a găsi răspunsuri durabile uh, în ce privește ajutorul acordat șomerilor și uh, um, lupta împotriva sărăciei. Mai sunt și alte aspecte, precum infrastructura. Proiectele de mari de infrastructură sunt uh, mari rezervare de locuri de muncă. Um, de asemenea, politicele de transport public uh, sunt uh, un punct care nu trebuie neglijat. Vă mulțumesc pentru răspuns, pentru atenție și aștept întrebări din partea colegilor. Ah, da, tänan koostajat selle arvamuse eest ja olen ka suure osa siin leiduvate punktidega nõus. Aș dori să mulțumesc doamnei raportor pentru documentul său și sunt de acord cu foarte multe aspecte prezente în acest document. Ne confruntăm cu provocări, ceea ce necesită uh, schimbări radicale Obiectivul nostru nu ar trebui doar să încercăm să reducem folosirea resurselor. Credem că ar trebui să folosim uh, resursele noastre în mod mai eficient, astfel încât uh, industria să fie mai sustenabilă, ceea ce înseamnă să promovăm, promovăm uh, inovarea, să reciclăm componentele. Credem că toate aceste elemente ar trebui să fie cu adevărat aplicate Uh, în uh, domeniul nostru de activitate. Pe termen scurt, cred că ar trebui să ne axăm pe economiile de energie. Pe termen mediu, ar trebui să evităm uh, hidrocarburile și apoi, pe termen lung, ar trebui să ne revizuim total felul în care producem. Și trebuie să fim și foarte atenți în legătură cu uh, exploatarea resurselor naturale ar trebui să ne gândim acum la cum să transpunem în fapte toate aceste schimbări. Eu mă refer la niște schimbări care nu sunt uh, promovate doar, de exemplu, de politica agricolă comună sau de cel de-al șaptelea program cadru de cercetare și așa mai departe. Există măsuri individuale, însă ele nu sunt suficiente având în vedere nevoia urgentă de schimbare. Ceea ce înseamnă că trebuie să revizuim măsurile existente și să găsim noi, noi măsuri, de exemplu, ecotaxele, taxele ecologice. De asemenea, ar trebui ca cercetarea și mediul de afaceri să coopereze pentru a reduce impactul ecologic al exploatării resurselor. De exemplu, în domeniul clădirilor există un uh, exemplu IMM-urile Aga kõiki SME-sid koos, IMM-urile sunt în uh, poziția să facă schimbări, însă probabil că ele se consideră mult prea neînsemnate pentru că sunt foarte mici, însă dacă își unesc forțele, ar putea cu adevărat să producă o schimbare radicală. Aș dori să mulțumesc raportoarei numele grupul meu, grupului meu. Colegul Jadou are cuvântul acum. Euh, Mulțumesc, domnule președinte. Nivelul crizei sociale cu care ne confruntăm în Europa ne obligă să introducem acest criteriu al creării de locuri de muncă în orice fel de proiect industrial sau uh, energetic. Noi ne-am dorit să îmbogățim acest uh, aviz cu câteva puncte suplimentare. Să se garanteze faptul că politicile industriale sunt pe termen lung. Deci e nevoie de trimiterea de mesaje clare că e vorba despre măsuri pe plan financiar, juridic și așa mai departe, industria trebuie să știe că există o politică pe termen lung pentru a-i asigura, a-i garanta dezvoltarea. Apoi, să încercăm să ajutăm acele sectoare industriale unde există o dificultate de anticipare a viitoarelor nevoi de pe piață. Și ar fi bine să identificăm acele sectoare de activitate unde există un mare potențial de reprofilare. Un exemplu concret, am văzut că anumite uh, fabrici de piese, piese de mașini au putut foarte ușor să-și schimbe producția și să se orienteze într-un domeniu de produse ecologice, pentru a fabrica produse ecologice. Apoi, în ce privește construcția de automobile, eu am senzația că deocamdată în aceste grupuri industriale nu există uh, discuții uh, serioase despre cum se poate anticipa reconversia a, a acestor uh, firme. Aussi, dans ce cadre-là, si on veut intégrer le critère de l'emploi, être capable de définir par secteur industriel et par énergie euh,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 Uh, ne va pune la dispoziție strategiile politice, Centrul Comun de Cercetare. Ne dorim un uh, dialog mai bun cu clienții noștri, de geurile chiar în momentul în care trecem la treabă. Ceea ce înseamnă că nu am uh, cheltuit suficient timp pentru a fi sigur că știm care este direcția pe care partenerii noștri doresc să o luăm. Apoi trebuie să dezvoltăm uh, strategii politice și uh, științifice pentru a vedea care sunt uh, punctele pro și punctele contra și um, sigur că în calitate de cercetător știm că nu e suficient. Trebuie să includem și competențe socioeconomice tot mai importante, apoi trebuie să includem și competențe micro și macroeconomice de asemenea, trebuie să consolidăm capacitățile de modelare, de exemplu de la Digi Agricultură e o uh, solicitare constantă. Ni se spune că ar trebui să facem modelizări în diverse domenii, în transporturi, protecția mediului, schimbările climatice și așa mai departe. Pentru ca, în fine, uh, să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor. Cum ne putem uh, defini mai bine strategiile? Foarte multe documente vorbesc despre provocările principale pe care le-am uh, uh, limitat. Această listă nu este exhaustivă. În funcție de interlocutor primește o listă puțin diferită, însă multe dintre aspectele care sunt menționate aici, de exemplu economia mondială, recuperarea de pe urma crizei economice, sărăcie, schimbări climatice, toată lumea a vorbit despre ele. Deci încercăm să vedem care sunt provocările cele mai mari și apoi, sigur că suntem o organizație limitată, nu putem să facem totul. Suntem o organizație mare, e adevărat, însă chiar și astfel de organizații nu pot să rezolve toate problemele. Deci noi am uh, stabilit o serie de criterii și am spus că putem să ne axăm doar pe provocările în care există o dimensiune europeană și mondială. Apoi, ar trebui ca noi să, să sprijine, deci să sprijinim uh, inițiativele Europa 2020 și trebuie să vedem dacă avem masa critică și competențele în uh, domeniul respectiv sau dacă putem, în mod realist, să dezvoltăm uh, aceste competențe necesare într-un timp uh, uh, rezonabil. Dacă nu, putem să abordăm alte state membre sau pur și simplu să lăsăm această activitate la latitudinea altor centre de cercetare care există în Uniunea Europeană și, în, și peste hotare. Am trecut prin acest proces și am ajuns la ce numim noi zonele tematice GRC. Și astfel avem două domenii de activitate în principal. În primul rând, creștere uh, sustenabilă și dezvoltare pe de o parte și securitate și siguranță pe de altă parte. Pe stânga slide-ului, dacă nu vedeți bine, pot să le citesc aceste zone tematice. Spre o economie deschisă și competitivă este înseamnă, în primul rând, să punem în comun competențele economice necesare pentru a sprijini uh, pentru a fi la înălțimea provocărilor pe care le-am uh, evidențiat în acest domeniu și apoi și analize uh, pe uh, domenii. A doua zonă tematică, dezvoltarea unei societăți cu emisii reduse de carbon și apoi, în al treilea rând, gestionare sustenabilă, durabilă a resurselor naturale. Iată care sunt zonele prioritare pentru noi și în acest domeniu avem o competență și experiență foarte mare. Și apoi, în ce privește securitatea și siguranță, menținem pilonul foarte important, siguranța nucleară, apoi siguranța produselor alimentare, uh, securitate și gestiunea crizelor și o acțiune transversală, nu e vorba de o zonă tematică în sensul strict al cuvântului, materiale de referință și măsuri și aici avem uh, o experiență foarte vastă, uh, de exemplu sprijinim biotehnologia, testele genetice cu sprijinul tehnic necesar. Acum, mai în amănunt, poate că ar fi bine să trecem mai departe, pentru că aveți în document o descriere a tot ce ne dorim noi să facem în uh, aceste zone tematice diferite. Nu o să intru în detaliu și dacă doriți uh, să exploatăm uh, această temă, puteți să-mi adresați întrebări. Aceste zone tematice, așa cum spuneam, sprijină strategia, deci inițiativele Europa 2020, însă am preluat și alte provocări de la DG Sanco de exemplu, sau uh, uh, în ce privește siguranța și protecția consumatorului. La fel, am, da, am menționat acest lucru, deci pot să trec mai departe, felul în care intenționăm să obținem rezultate concrete pe marginea acestei strategii. Ne dorim o cooperare mai strânsă între directoratele generale de la Comisie în același timp. La Comisie s-a ajuns la această concluzie că trebuie să avem o abordare trans Uh, frontalier transdigiuri. Schimbările climatice e de, sunt de competența mai multor directorate generale de la Comisie, deci nu doar în organizația noastră, ci și cu clienții noștri avem, uh, am instituit o cooperare care va asigura continuitate și va asigura o mai bună integrare în cadrul Comisiei și uh, cu partenerii noștri din aceste DG-uri. Am spus că intenționăm să uh, analizăm competențele politice pe care le avem. E un uh, domeniu în extindere. Vom scădea în alte domenii pentru că altfel nu avem cum să co- controlăm totul. Uh, una dintre condițiile sine qua non pentru această strategie era să o derulăm fără a cere prea multe fonduri suplimentare. Vom încerca să consolidăm anumite zone și să reducem activitatea în alte domenii acolo unde se consideră necesar. Am spus că vom uh, pune accentul mai ales pe platformele de modelizare din acest centru comun de cercetare comun și vom încerca să muncim în uh, anticipare. Deci vom încerca să îi invităm pe clienți de la direcțiile generale, vom invita și Parlamentul să participe uh, la seminarii, la ateliere specifice pe care dorim să le organizăm. De exemplu, să vedem ce urmează în domeniul biologiei sintetice, care au fost ultimile descoperiri în domeniul geneticii. Ar putea să trebuiască să identificăm noi riscuri într-o fază timpurie și aici poate că ar trebui să inițiem sau să facem uh, eforturi pentru a obține informații cu privire la riscurile percepute și riscurile necunoscute pentru a fi eficienți în timp. Vom lupta pentru excelență științifică și am solicitat comisiei ca ea să ne confere mai multă flexibilitate uh, pentru a uh, recruta uh, oameni de știință la nivel înalt, uh, acolo unde e necesar și avem nevoie de flexibilitate în procesul de recrutare și e clar că avem nevoie și un proces de gestiune care să asigure o gestionare eficientă a zonelor tematice și vom încerca să procedăm astfel. Câteva părți din această strategie. În ce privește dimensiunea irnală, internă, e să spunem că vom pune accentul mai ales pe oameni și pe competențe. Cercetării, um, organizațiile de cercetare de astăzi, dacă doresc să rămână relevante, importante, să-și păstreze nivelul de, de excelență, trebuie să se miște repede, pentru că tehnologia evoluează repede, deci trebuie să, să, să investim în oameni, în materialul uman, să recrutăm uh, angajați uh, foarte bine uh, pregătiți. În ce privește infrastructura și facilitățile, vă spuneam că trebuie să folosim bugetul nostru propriu pentru a investi în acest, în acest domeniu. Nu am făcut suficient în trecut, în ultimii ani. Clădirile noastre, în majoritatea lor, sunt din anii 60. În urmă cu trei ani am lansat un proiect de investiții, deci investi, investim, am investit 60 de milioane de euro în noi clădiri, noi laboratoare și mă bucur de faptul că în urmă cu o lună, Parlament, uh, Parlamentul ne-a dat uh, undă verde în ce privește o investiție foarte importantă pentru noi. În ce privește infrastructura TIC, e prioritară și ea ne dorim să avem o infrastructură uh, pentru acest domeniu al tehnologiilor informării și comunicării foarte performantă, pentru că e nevoie de capacități de transmitere foarte rapide pentru a transmite toate aceste modele și activitatea științifică. Am spus și câte ceva despre managementul calității. Ne-am dorit să fim o organizație modernă uh, permitem uh, grupurilor de experți uh, din exterior să verifice uh, dacă ne pasă de calitate și e cea mai bună, cel mai bun mod de a ne construi reputația și e și garanția cea mai sigură pentru clienții noștri că facem ceea ce se așteaptă ei să facem. Apoi, în legătură cu sistemul de gestiune a cunoștințelor, oameni competenți ne părăsesc și pleacă cu expertiza și cu experiența uh, cu tot. Dacă avem eșecuri în anumite domenii, considerăm că nu se comunică suficient și deci am uh, lansat acest sistem de gestiune a cunoștințelor cu instrumente care ne pot ajuta să menținem cunoștințele în organizația noastră și aceasta în beneficiul organizației. Dimensiunea externă este și ea foarte importantă. Cea mai mare zonă este cea zonă europene de cercetare, Vom continua parteneriatul și cooperarea cu organizații cheie și cu uh, statele membre. Va fi o prioritate în continuare pentru noi sprijinirea extinderii și a integrării. Uh, avem o reputație foarte bună în noile state membre, uh, dar și în țările candidate ajutăm aceste state să uh, adopte legislația comunitară, mai ales în domeniul științei, domeniul nostru de predilecție. Facem eforturi în, mobili- în ce privește mobilitatea și pregătirea, accesul la infrastructurile științifice. Nu o să trec în revistă toate elementele uh, care figurează în listă. Apoi, dimensiunea externă, sprijinim evident prioritățile cheie uh, ale comisarului nostru, respectiv inovarea. Avem două Uh, institute avem echipe foarte puternice care în uh, trecut au participat la grupul de experți uh, care au lucrat pentru comisarul nostru pentru a sprijini prioritățile în domeniul inovării și pentru a permite Europei să devină o economie bazată pe cunoștințe. În fine, Parlamentul European Uh, nu puteam să particip la o ședință de la Parlamentul European fără să vorbesc de dumneavoastră. Sunteți parteneri cheie pentru noi. Puteți constata că noi facem efortul de a vă informa în legătură cu activitatea noastră. În legătură cu direcția pe care dorim să o urmăm, vă informăm în legătură cu uh, activitățile desfășurate pentru clienții noștri, răspundem solicitărilor Parlamentului. Uh, am uh, făcut mai multe studii pentru dumneavoastră, am participat la STOA și de fiecare dată când suntem invitați, noi participăm cu experiență, cu expertiță. Dorim să uh, folosim grupul de interfață cu Parlament ca un instrument prin care noi să vă transmitem informație și prin care Parlamentul să își solicite, să-și depună solicitările, doleanțele pentru noi, pentru ca noi să le putem prelua. Și, evident, am dorit să menținem această frecvență susținută a vizitelor. Mulți uh, dintre dumneavoastră au venit la uh, institutele noastre. Dorim să menținem acest contact direct cu dumneavoastră. E cea mai bună garanție că putem să uh, sprijinim activitatea Parlamentului European. Și, în fine, în fine, de a răspunde la întrebările dumneavoastră, aș dori să vă invit. Știți că astăzi vom inaugura o expoziție chiar aici, la Parlamentul European, la ora șase și jumătate, iar Deschiderea expoziției se va face în prezența doamnei comisar Meire Gergenkin și în prezența vicepreședintelui Parlamentului European, doamna Diana Wallis. Și aș dori să vă adresez o invitație călduroasă. Veniți, directorii noștri sunt acolo, sunt și cercetători, oameni de știință la nivel înalt și e o ocazie foarte bună pentru dumneavoastră să vă faceți prieteni și să aflați ce facem în anumite domenii de activitate. Vă mulțumim! Mulțumim! Am trei înscrieri la cuvânt. Pentru început, domnul Corera de Campos. Mulțumesc, domnule președinte. <clears throat> Aș dori să-l felicit pe domnul Schenker. Este a doua, a treia, chiar a patra oară, cred, când ne întâlnim cu dânsul și am senzația că facem progrese constante în perfecționarea ideilor, în detalierea acestora. Și asta pe bază de reciprocitate și consensuală. Eu fac parte din acest grup de interfață cu Centrul Comun de Cercetare și am avut ocazia să mă întâlnesc și cu conducerea acestui centru. Vă mulțumesc așadar pentru prezentare, pentru claritatea acesteia. Ne-ați prezentat o istorie pe scurt uh, a activității dumneavoastră într-un document care ne l-ați transmis anterior. Avem de face cu o schimbare de viziune o viziune inițială care a fost inspirată de <clears throat> client și care s-a limitat doar la a oferi sprijin pentru politicile europene. Iar acum, noua viziune include un proces mai politic. Centrul dumneavoastră susține Uniunea Europeană în luarea deciziilor, uh, includeți recomandări din partea unor analiști externi și văd că ați preluat și idei din, part, din raportul elaborat de profesorul David King. Așa cum spunea și dumneavoastră, se fac eforturi de integrare, de a ieși din uh, izolarea de până acum. Vreți să vă integrați cu mai multe directorate generale pentru ca cunoștințele dumneavoastră să fie mai accesibile la nivel orizontal. Sigur că vă confruntați dumneavoastră cu probleme în activitatea de zi cu zi și sigur că există și riscuri, dar e nevoie de o consultare politică eficientă pentru a ajunge la o viziune largă Experiența Centrului Comun de Cercetare s-a concentrat asupra unor domenii distincte. Și sigur că pot exista greutăți în a interveni până la urmă în procesul decizional de la nivel politic. Dar dumneavoastră culegeți experiența din teren, ceea ce este important. dificultățile cu care vă confruntați la implementarea noii dumneavoastră strategii se referă la posibilitatea de a cuantifica obiectivele. Cu alte cuvinte, veți avea sau aveți deja obiective noi, însă aveți nevoie de indicatori, îmi cer scuze, specific care să fie cuantificabil pentru ca astfel permanențele să poată fi măsurate. pentru a putea astfel evalua ce se face în laboratoare de, laboratoare de stat sau în institute de cercetare. Poate că este prea devreme acum să ne prezentați indicatorii dumneavoastră de evaluare, dar cred că s-a făcut pași aici. Acum, în ceea ce privește resursele umane, avem o situație puțin ambiguă, pentru că, pe de o parte, domnule Schenkel, ne spuneți că trebuie crescută flexibilitatea în ceea ce privește recrutarea personalului, dar, pe de altă parte, știm că anumite instituții sau respectiv 85% din finanțarea dumneavoastră se face din fonduri comunitare ceea ce înseamnă că lucrurile poate se mișcă ceva mai lent, pentru că nu sunteți expuși unei concurențe directe. Cum anume vă doriți uh, să sporiți uh, flexibilitatea în contextul în care marea majoritatea cercetării pe care o efectuați se face de către personal care statut de funcționar, care are astfel o garanție a propriei existențe, poate nu este un uh, stimul insuficient. Acum, că vorbeați de 15-10% finanțare externă nu vă gândiți să depășiți acest prag? N-ați spus că obiectivul dumneavoastră ar fi de a depăși acest prag de finanțare externă. Pentru că poate vă simțiți bine în uh, situația actuală, care este relativ uh, confortabilă. Dar dacă ne uităm ce se întâmplă în laboratoarele de stat în, în Europa în momentul de față, sunt uh, foarte puține care beneficiază de aceleași condiții și încearcă să obțină din ce în ce mai mult uh, finanțări externe. Apoi, uh, problema coerenței în identificarea domeniilor prioritare. dezvoltare durabilă, creștere, sprijinirea politicilor macroeconomice, reforme structurale, promovarea unei, uh, unui management uh, al resurselor naturale cu emisii reduse de carbon, apoi chestiunea siguranței primul domeniu ăsta de activitate a fost uh, siguranța nucleară. Însă propuneți uh, o reducere de 12% când e vorba de siguranța alimentară, 22% pentru siguranța nucleară. Aceste reduceri bugetare nu cred că pot fi puse de acord cu obiectivul dumneavoastră de a întări aceste eforturi în domeniul siguranței și securității. Aș dori totuși să vă mulțumesc pentru această nouă viziune pe care ne-ați uh, prezentat-o și care pregătește drumul pe, pentru viitor. Domnul Enciu are cuvântul. Păi, mulțumesc. Aș dori să îi mulțumesc domnului Șencal pentru prezentarea făcută și apreciem activitatea centrului, pentru că acordă un sprijin științific și tehnic important care nouă ne folosește Uniunii Europene pentru elaborarea politicilor noastre. În prezentare am observat că centrul dumneavoastră dispune de o importantă infrastructură pentru cercetare, fără de care cred că nu ați fi putut să obțineți rezultatele bune pe care le-ați expus. Și o întrebare legată de acest subiect este, aș dori să știu care este perspectiva dumneavoastră în legătură cu nevoia dezvoltării infrastructurii în noile state membre, unde lipsa acesteia se evidențiază până negativ în posibilitatea acestor state de a absorbi uh, de absorpția fondurilor europene destinate cercetării. Și ce măsuri concrete, concrete credeți că ați recomanda, ați putea recomanda Comisiei în vederea îmbunătățirii situației infrastructurii de cercetare în general și în special pentru noile state membre? Mulțumesc! bedanke mich, Kollege Lamberts. Mulțumesc, domnul Lamberts. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Schenkel, înțelegeți limba franceză sau mă înșel? Preferați să vorbesc în franceză sau în engleză? Bine, atunci, dacă nu sunteți prea familiarizat cu franceza, vă voi vorbi în limba engleză. Câteva observații despre prezentarea dumneavoastră. Ați vorbit despre acele subiecte asupra cărora v-ați concentrat. E deja bine că vă concentrați asupra anumitor lucruri. Și apoi ne-ați spus că nu vă veți concentra asupra altor elemente și eu am o întrebare în legătură cu acest lucru. De exemplu, văd că nu vă mai ocupați de aspectele de sănătate. Am putea considera că ele sunt, că uh, prote, protecția sănătății populației este oarecum inclusă în uh, domeniul uh, securității alimentare, dar nu mi se pare suficient. Apoi, atunci când ați enumerat um, tematicile de care vă ocupați, e clar că aici ați făcut o alegere politică. Dar atunci, în ce privește economia? Credeți că economia are drept unic scop creșterea economică sau și crearea de bunăstare pentru populație? Dacă rolul dumneavoastră este să uh, dați o argumentare științifică politicilor europene, atunci mă întreb dacă nu ar trebui să vă schimbați oarecum viziunea actuală și să vă gândiți că o economie deschisă și competitivă în sine nu folosește la nimic. O economie trebuie să servească, în primul rând, cum spuneam, creierii de bogăție și de bunăstare pentru cetățenii europeni. De când am devenit eurodeputat, mi-am dat seama că atunci când discutăm cu uh, agenții și instituții care nu sunt uh, direct alese sau uh, cu o răspundere directă, acestea au o optică oarecum diferită. Eu cred că centrul dumneavoastră de cercetare ar trebui să fie folosit pe undeva de toată lumea. Ar trebui să reprezinte un fel de idee universală. Și atunci vreau să vă întreb, dumneavoastră în calitate de director al acestui centru, ce faceți pentru a vă asigura că procesul de recrutare vă va permite să angajați uh, cercetători și experți care provin din mai multe curente de gândire. Nu trebuie să fim, uh, să, să aveți colaboratori care sunt formatați în același spirit, în aceeași filozofie. Trebuie, cum spuneam, să vină din uh, uh, uh arii de gândire diferite și vă pot da un exemplu concret. Sunt uh, a două tabere în ce privește schimbările climatice, la fel și cu um, um, eficiența energetică. Deocamdată, foarte puține instituții universitare uh, pregătesc uh, tinerii, pregătesc pe viitorii specialiști astfel încât să aibă o minte deschisă către diferite curente de gândire cum spuneam, e bine să aveți o nouă optică. Acum, în ce privește uh, politica energetică și energia nucleară, și știu că vorbesc aici cu un specialist, atunci când se face o dezbatere despre energia nucleară, sunt unii care uh, critică argumentele aduse în sensul că e o dezbatere mai degrabă ideologică decât factuală. Eu cred că e important să bazăm această discuție pe fapte și nu pe o uh, apartenență la o tabără politică sau alta sau, sau pe faptul că suntem pentru sau împotriva acestui tip de energie. Deci, dacă discuția trebuie să se bazeze pe fapte, pe, știu eu, eficiența energetică acestui tip de energie, pe tratarea deșeurilor și așa mai departe, cum se face că singurii experți cu care colaborați provin din domeniul industriei nucleare? Și nu Uh, uh, și atunci rezultatul unei asemenea discuții nu poate să fie decât unul părtinitor. Eu cred că cetățenii nu sunt bine informați în aceste circumstanțe. Dacă am duce o dezbatere cu adevărat deschisă, atunci am avea mai multe argumente la dispoziția noastră. Vă mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule director general, pentru că ați venit din nou să discutați cu parlamentarii europeni, care, de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona, au noi Uh, um, puteri. Vreau să știu cum este organizată puterea la Centrul Comun de Cercetare. E o repartizare, ca să spun așa, interguvernamentală sau mai degrabă o organizare de tip comunitară? Pentru că știu că dumneavoastră trebuie să dați seama în fața Consiliului de Guvernatori. Deci vreau să știu, cum spuneam, cum se organizează cum se împarte puterea. Vreau să știu cine deține puterea cea mai mare, mai ales puterea politică, între comisar, Consiliul de uh, Guvernatori, Consiliul European și Parlamentul European. Apoi, doream ce credeți dumneavoastră despre următoarele perspective financiare pentru perioada până în anul 2013. Noi încercăm să ajungem la un consens politic asupra faptului că cercetarea trebuie să devină într-o măsură mai mare o politică comunitară și asta fără să schimbăm um, um cota parte din bugetele naționale care este afectată acestei politici comunitare. Și în cazul în care statele membre ar accepta acest lucru, atunci uh, unde se va plasa, din punctul dumneavoastră de vedere, Centrul Comun de Cercetare? Pentru că toată lumea își dorește ca cercetarea să fie cu adevărat una europeană. Muchas gracias, presidente. Doamna Madurel, mulțumesc. Domnule președinte, foarte pe scurt, aș dori să îi mulțumesc uh, directorului uh, Centrului Comun de Cercetare, numele grupului meu politic. Vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați prezentat noua strategie a centrului dumneavoastră pentru perioada 2010-2020. Noi considerăm că strategia pe care ne-ați uh, prezentat-o este realistă și că, și că mm, vă mulțumim pentru că ne-ați prezentat obiectivele acestui uh, centru și programul dumneavoastră de lucru. Recent, membrii comisiei noastre au participat la o vizită la Sevilla în timpul președinției uh, spaniole și ne-am dat seama de amploarea activității dumneavoastră. Câteva comentarii în legătură cu ce spunea uh, colegul de Campos. Pentru mine și pentru ceilalți uh, colegi mai este o problemă. Ne îngrijorează informația pe care o avem în legătură cu activitatea dumneavoastră și felul în care noi putem să profităm de pe urma activității dumneavoastră. Când spun noi, mă refer la instituțiile europene și la statele membre. Aș dori să știu dacă veți face un efort pentru a pune la dispoziția noastră toate informațiile de care ave- eh, pe care le aveți la dispoziție. Însă, domnule Schenkel, vorbind în termen general, putem spune că încetul dumneavoastră comun de cercetare nu este suficient de cunoscut și în discursul dumneavoastră Uh, ne-ați uh, prezentat o activitate foarte vastă, foarte bogată. Noi considerăm însă că nu toată lumea vă cunoaște și că și celelalte instituții europene ar putea beneficia de, beneficia de pe urma activității dumneavoastră. Deci nu e o întrebare, e mai degrabă o observație. Mulțumesc. Întrebarea colegului Lambert m-a făcut să mai intervin și eu cu o întrebare suplimentară în ceea ce privește acest uh, echilibru M-aș referi acum însă la economie, pentru că aveți ca domeniu tematic și reducerea emisiilor de carbon și așa mai departe. Și aici, în staful dumneavoastră, există uh, profesori sau cercetători care să nu uh, reprezinte uh, opinia generală, cea mai larg împărtășită. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Uh, thank you very much. I'm uh, first thank you very much for all the Mulțumesc, mulțumesc foarte mult pentru reacțiile foarte pozitive și pentru comentariile dumneavoastră foarte interesante. Äh, mă, mă bucur de aceste observații și sunt convins că tot personalul pe care îl conduc äh, va fi bucuros de tot ce ați spus. Aș dori să răspund la o serie de întrebări. Domnul Correira de Campos a vorbit despre indicatori pentru a evalua uh, performanțele activității um, organizației noastre, trebuie să recunosc că e foarte greu să măsori activitatea științifică, rezultatele științifice, pentru că până la urmă ai secole de uh, experiență în spate, apoi mai ai și complicații legate de peer review. Există foarte multe sisteme, există foarte mulți indicatori. Însă, haideți să nu uităm că nu e vorba decât de indicatori. Nu se poate uh, măsura performanța științifică în mod cantitativ. E, putem folosi acești indicatori ca un criteriu de analiză. Uh, și am rugat și personalul să mă ajute să evaluăm contribuțiile politice uh, și de strategie, pentru că câteodată suntem întrebați cum putem evalua calitatea și cantitatea sprijinului științific acordat uh, decidenților politici. Și am început să de exemplu, să evaluăm activitatea noastră prin numărul de anexe științifice care ne sunt solicitate și așa mai departe. Uh, în legătură cu activitatea laboratoarelor. Noi avem în Europa o metodă pentru a detecta organismele modificate genetice. Cum putem măsura acest lucru? Nu se, pot, nu se pot uh, publica aceste informații. E o activitate uh, sisifică să pui împreună activitatea tuturor laboratoarelor din Europa și să uh, decizi o măsură validă, testată și apoi să verifici că e fiabilă. Am făcut acest lucru în alte domenii, însă nu am găsit modalitatea în care am putea să măsurăm performanțele științifice. Uh, voi ține cont de sugestia dumneavoastră, deocamdată nu avem o soluție satisfăcătoare, vom încerca să o găsim. În ce privește flexibilitatea, Sper că nu ați înțeles greșit ce am spus sau poate că nu am prezentat destul de bine uh, informația. Eu nu aș dori să avem o flexibilitate negativă în ceea ce privește recrutarea. Eu mi-aș dori ca Comisia să ne acorde posibilitatea să recrutăm competențele de care avem nevoie pentru a ne desfășura activitatea. Și trebuie să recunosc că situația, lucrurile stau mai bine decât mă așteptam eu în urmă cu unul sau doi ani. Avem un acord de la Resursele Umane și de la EPSO, agenția care efectuează recrutările, că se vor face uh, concursuri uh, specific pentru oameni de știință, deci nu pentru uh, manageri de proiect. V vom avea concursuri Uh, uh, cercetătorii vor fi recrutați ca funcționari în domenii specifice, de exemplu modelizare, uh, analiză științifică și așa mai departe. Și sperăm să reușim să angajăm persoanele uh, suficient de competente ca să ne permită să ne facem munca. Deci nu ne dorim o flexibilitate negativă, am dorit să avem un proces care să ține cont de specificitățile noastre și care să ne permită să recrutăm talentele de care avem nevoie. În ce privește procentul de 15% venitul Uh, când am prezentat această informație în urmă cu 4-5 ani uh, la Parlament, uh, înainte ca programul cadru 7 să fie pregătit, statele membre ne-au solicitat 30% venit competitiv. Și am spus că nu e nicio problemă. Însă vă rugăm să schimbați misiunea noastră. Nu ne solicitați să acordăm sprijin independent decidenților și, pe de altă parte, să ne solicitați să uh, adunăm bani de pe piață. Industria chimică, de exemplu, pentru uh, directiva RICH, noi v-am dat datele necesare pe toate domeniile pe care ne-ați solicitat, dar uh, uh, la întrebarea, ați putea să-mi da, dați un milion, de exemplu, pentru un studiu. Am avut uh, studii pentru organisme modificate genetic, pentru toxicitate și așa mai departe. Vă pot spune că nu există niciun fel de organizație sau de lobby în statele membre de care eu să fiu conștient. Avem o legătură directă cu ministerele uh, care ele trebuie să facă rost de bani pe piață. Deci vă rog să nu mă înțelegeți greșit. Eu nu spun că centrul nostru nu ar trebui să câștige bani suplimentari. Nu, e bine, ar fi bine, e un benchmark, mai ales, de exemplu, dacă participăm la acțiuni indirecte. Și dacă ne desfășurăm activitatea în domeniile noastre specifice de activitate și unde nu sunt conflicte de interese. Însă, eu și domnul comisar Potocnic de pe atunci, noi ne opuneam măsurilor propuse de statele membre care ne spuneau că nu am putea avea o, misiune de sprijinire a politicilor, uh, menținerea independenței și apoi, pe de altă parte, să ni se ceară să facem bani de, rost de bani de pe piață, pentru că am avea un conflict de interese aici. Deci sper că acum am făcut înțeles de ce, în principiu, noi am acceptat acest prag de 15% ca o marjă uh, suficientă, având în vedere misiunea noastră specială. Pentru a răspunde întrebării domnului Enciu, infrastructurile din noile state membre Uh, nu pot fi finanțate din bugetul nostru. Chiar dacă am dorit să facem acest lucru, nu se poate, pentru că nu e parte din misiunea noastră. Însă, ce am încercat noi să facem? Noi am acordat sprijin noilor state membre și țărilor care fac parte din procesul de extindere și am atras atenția colegilor noștri de la Digi Regio în legătură cu fondurile structurale unde ar trebui investite fondurile și, de asemenea, îi ajutăm și pe colegii noștri să identifice Uh, să, și dea seama că trebuie făcute eforturi imense pentru ca infrastructura din statele membre noi și din țările candidate să fie modernizată. De asemenea, ne gândeam uh, la posibilitatea de a dona echipament. Eu am fost în România la universitate în urmă cu câțiva ani și când am văzut echipamentele folosite, le-am spus, eu când mi-am făcut uh, munca de licență în urmă cu 40 de ani, aveam echipamente electronice de mai bună calitate decât acești studenți în ziua de astăzi și trebuie să facem ceva. Sunt de acord întru totul cu dumneavoastră. Deci nu putem decât să îi sprijinim pe alți colegi de la comisie și să le uh, cerem ajutorul. Domnule Lambert, aveți dreptate. Îmbătrânirea societății e un aspect foarte important. Încă nu l-am abordat. E o prioritate, e o provocare, dar nu putem să rezolvăm totul dintr-o dată. Și pur și simplu din motivul că nu avem competențe în acest domeniu. Ați văzut că în domeniul sănătății, din multe motive, am uh, redus activitatea noastră pentru că considerăm că nu suntem suficient de calificați, sunt competențe mult mai mari în acest domeniu în statele membre și credeam că am considerat că nu e bine să preluăm noi activități în care nu avem competențe clare și în, care, în domenii în care alții ar putea să obțină rezultate mai bune decât noi. În legătură cu ce spuneați legat de economia deschisă, noi considerăm că e un titlu potrivit pentru a sprijini această agendă pentru uh, creștere și locuri de muncă 2020, ceea ce nu înseamnă că vom ignora aspectele sociale și aspectele de mediu și celelalte priorități ale acestei agende. Noi nu suntem decidenții politici, nu noi uh, facem lista priorităților și personal eu le spun angajaților mei, nici n-ar trebui să fim noi decidenții politici, pentru că să nu uităm că până la urmă și noi suntem oameni, oamenii de știință, deci avem și noi opiniile noastre și avem și părțile negative. Deci ce facem noi? În cadrul instituției noastre avem un cod de deontologic uh, în activitatea noastră trebuie să verificăm că nu suntem influențați de convingeri personale, încercăm să avem o, uh, uh, un control al calității, un peer review pe plan intern în care să ne bazăm mai ales pe date științifice. Am făcut acest lucru pentru organismele modificate verific. Am verificat pe plan intern toate argumentele pro și contra. Am, înainte de a ne publica raportul, am um, văzut care sunt datele științifice pe care ne uh, bazăm și pe care se bazează și cei care sunt împotriva organismelor modificate genetic. Deci, verificăm toate opiniile, chiar ale oamenilor de știință, pentru că câteodată datele științifice nu sunt suficient de necesare și um, incertitudinea este foarte mare și noi încercăm să fim cât de obiectivi și de corecți cu putință. Nu întotdeauna e ușor. Și adesea s-ar putea ca nu chiar șeful organizației să uh, poate să ia decizia potrivită. Eu, în calitate de șef, uh, am propria mea experiență, uh, propriul meu trecut și de aceea e nevoie de expertiză suplimentară într-o astfel de organizație pentru a uh, lua decizia cea mai bună. Așa cum spune deviza noastră, noi trebuie să ne bazăm mai ales pe date științifice. Domnul Odi Întrebarea în ce privește guvernarea. Instrucțiunile sunt foarte clare pe care le primim, dar avem și bordul de guvernare din partea statelor membre, care este un organism de consiliere. A fost creat prin decizia Comisiei în urmă cu 15 ani aproximativ și competențele acestui organism sunt că trebuie să dea undă verde tuturor deciziilor Comisiei care afectează activitatea noastră. De asemenea, sunt implicați în toate numirile la nivel înalt. Niciun director, niciun director general nu este numit fără a fi uh, audiat de către acest uh, organism uh, de director. Deci este un uh, organism de consultanță, însă aveți dreptate. În cadrul comisiei avem un loc special uh, din câte știu eu, mai sunt doar două sau trei uh, sisteme sau de directorate generale care sunt uh, implicate precum suntem noi în acest proces. Care este contribuția noastră la zona europeană de cercetare? Aș putea să vă vorbesc timp de ore despre acest subiect împreună cu doamna comisar uh, McGagan Quinn merg la Sevilla mâine unde are loc o uh, întrunirea grupului de experți cu privire la zona uh, de știință europeană. Și întrebarea dumneavoastră va fi tema principală a acestei uh, reuniuni care poate fi contribuția noastră la zona europeană de cercetare. Vom avea o discuție, un brainstorming pe baza documentului uh, pregătit pentru această ședință. Și din câte am înțeles, au făcut în acest document propuneri foarte interesante în legătură cu felul în care putem obține o dimensiune europeană mai puternică și pe cum putem întruni masa critică pentru a avea organizații de cercetare la nivel înalt în Europeană. Ele sunt foarte necesare pentru a ne păstra competitivitatea în uh, cursa cu Statele Unite și cu celelalte state care vin din, uh, din urmă foarte puternic. Doamna Ria Madurel mi ați pus o întrebare în legătură cu vizibilitatea noastră și competența noastră. Suntem conștienți. Aveți dreptate. Suntem foarte bine cunoscuți la Comisia Europeană, însă în statele membre, așa cum spuneați și dumneavoastră, facem multe, încercăm să organizăm zile de informare. Suntem foarte cunoscuți în ministerele de cercetare, însă de fapt cei care beneficiază de pe urma activității noastre sunt Ministerul de Mediu, de Agricultură, echivalentul sau directoratelor noastre generale pentru care lucrăm. Noi nu lucrăm pentru Digi Cercetare sau adesea nici măcar nu lucrăm nici pentru propriul nostru comisar. Activitatea noastră e de ordin științific, e activitate tehnică pentru a sprijini activitatea unor uh, um, uh, um, DG-uri precum DG Întreprinderi, CELEX și așa mai departe. Deci activitatea noastră nu este vizibilă în statele membre. Și suntem conștienți de acest lucru și încercăm să devenim mai vizibili. Însă nu sunt multe organizații de cercetare care sunt foarte cunoscute la nivel, cunoscute la nivel european, însă aveți dreptate, trebuie să uh, acceptăm această provocare. În legătură cu întrebarea dumneavoastră, sper că într-un fel am răspuns. Într-adevăr, încercăm să ținem cont de diversele opinii și în ce privește schimbările climatice. Dacă se discută despre geoinginerie, încercăm să studiem toate noile idei, trebuie să încercăm să uh, studiem chestiunile de fond și să monitorizăm situația. Încercăm să anticipăm, să vedem care sunt problemele care vor uh, părea, care se profilează la orizont. Mulțumesc. Colegul Lambes mai are o observație scurtă. Da, o observație scurtă. Deci, din câte am înțeles, răspunsul dumneavoastră în ce privește privește screeningul, deci faptul că doriți să vă asigurați că opiniile personale nu influențează rezultatele. Nu am înțeles însă cum vă asigurați că angajați din diverse contexte în ce privește calificarea profesională. De exemplu, în domeniul economic, 90% din economiști au uh, fost uh, uh, pregătiți în stil, în stil tradițional mai sunt însă și economiști care au fost uh, uh, pregătiți în alte domenii, alte curente. Cum vă asigurați că aveți suficiente opinii, suficiente puncte de vedere care să reflecte toată uh, realitatea de pe piață? Vă mulțumesc. What, what we do is we watch for scientific Ceea ce facem este să ne îngrijim să dispunem de calitatea științifică necesară. Eu nu particip la intervievera de economiști pentru că nu am competența, dar constituim un juriu care analizează experiența și calitatea științifică a persoanelor respective. Apelăm în acest sens la persoane din staful nou, dacă ar fi vorba de un domeniu nou care uh, de care nu ne-am ocupat până acum, includem în acel juriu și experți externi. Singurul nostru criteriu este excelența științifică dovedită în domeniu și competențele pe care le solicităm sul nostru de publicarea postului vacant. Aș, sper că este un răspuns suficient la întrebarea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule director general Schenkel, pentru dezbatere, pentru informații. Colegii sunt invitați să participe la deschiderea acestei expoziții într-o jumătate de oră. Cine nu reușește acum poate să facă și în zilele următoare, când lucrurile se vor mai liniști. Pe 11 mai vom avea viitoarea reuniune, o ședință scurtă, dar um, mai devreme decât de obicei, la 8.45 pentru că trebuie să organizăm un vot. Mulțumesc uh, foarte mult și